reanudamos la sesión señorías el acta de Bună ziua! Procesul verbal de ieri este disponibil și dacă nu are nimeni nicio obiecție, considerăm că acesta a fost adoptat. Acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi și anume dezbaterea comună în ce privește achizițiile publice. Avem raportul domnului Juvin, în ce privește acordarea contractelor de concesiuni și două rapoarte ale domnului Tarabella în ce privește achizițiile publice și achizițiile publice pentru operatorii din domeniul energiei. Și domnul Juvan nu poate să fie prezent în această după-amiază și îl înlocuiește doamna Tunun Hohenstein. Eh, la señora Tunun Hohenstein tiene la palabra. Doamna Tunen Hohenstein are cuvânt. Pane comisarul. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Domnul Juvan, raportorul acest, raportor, raportorul pe acest proiect, nu poate să fie prezent, își cere scuze pentru acest lucru. Nu poate să fie prezent ca urmare